europene, ca și alte regiuni din Uniunea Europeană, bineînțeles. Am încheiat dezbaterea această seară. Următoarea ședință va începe la 8.30 jumătate mâine dimineață. Vă mulțumesc pentru prezență, mulțumesc interpret.